Ok, Albert is here, we can start. Cred că putem începe. Dziękuję za przybycie, ale przecież... Vă propun să începem acum cu o mică întârziere. Însă, pentru agricultori, la ora asta era deja cel de-al doilea mic dejun uh, atunci când mergeau la câmp. Deci nu mi se pare prea devreme. Vă propun să trecem la un punct important, un vot complex, un document important, uh, propunerea Omnibus. I-aș ruga pe raportor să prezinte documentul. Este vorba de domnul De Castro și domnul Des. Vă anunț că dacă vor trece toate amendamentele, acestea vor fi adoptate automat de celelalte comisii. Aceasta este formula și metodologia definită de secretariatul nostru în ceea ce privește repartizarea competențelor între Comisia uh, noastră și Comisia pentru Buget și Control Bugetar, care sunt responsabile pe fond. Cine dorește să intervină dintre cei doi raportori? Domnul Des, vă rog. Bună dimineața și mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport tuturor raportorilor din umbră, domnului Paolo de Castro, administrației, stafului meu, personalului grupului și al biroului. Am reușit să facem multe într-un timp uh, scurt. Comisia pentru buget uh, a avut uh, temeri dacă vom reuși să votăm în comisia noastră la timp însă noi am reușit să ne încadrăm, iar Comisia pentru Buget și-a mânat votul. Deci, încă o dată, mulțumiri tuturor celor care s-au implicat. Grupului meu politic aș dori să îi comunic uh, în pofida uh, listei de vot transmise la 104 vom vota cu plus amendamentul domnului Flanagan. Mulțumesc încă o dată, sper să avem un vot bun. Bardzo dziękuję. Mulțumesc pentru această intervenție. Încă nu vă pot uh, felicita, uh, o voi face însă la finalul votului. Sper că toată lumea are cartela de vot uh, și începem votul. Amendamentul 1 a domnului De Castro pentru. Mulțumesc, se adoptă. Cel de-al doilea amendament, 99, a domnului Iar. Pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 100, pentru? Împotrivă? Se respinge. 101, pentru? Împotrivă? Se respinge. 102, pentru? Împotrivă? Respins. 103, pentru? împotrivă, respins. Trecem la amendamentul 104, de care vorbea domnul Dez, pentru. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 105, pentru, împotrivă. Vă propun să verificăm electronic. Mi se pare a fi adoptat, dar verificăm 105, s-a deschis votul. przyjęta. Se adoptă. Așadar. Îmi cer scuze, spune președintele. Vom uh, schimba locurile. Acum după ce 105 a fost adopt, devine caduc amendamentul 2, votăm 106 pentru, împotrivă, se respinge. 107 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 108 nu se votează pentru că nu e admisibil. Secretariatul l-a informat deja pe domnul Flanagan. 109 acum pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 111 pentru se adoptă. Amendamentul 3 pentru se adoptă. Amendamentul 113 pentru. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Se adoptă. Cinci acum pentru. Se adoptă. Amendamentul 114 pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 6 pentru. Se adoptă. Amendamentul 115 pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 7 pentru. Se adoptă. Amendamentele 117 și 118 identice pentru. Se adoptă. amendamentul 8. Dar uh, verificăm amendamentele 117-118. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. Sanki z închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8 a domnului De Castro pentru. Se adoptă. Amendamentul 124 pentru. Se adoptă. 123 pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 125 pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 126 de fapt, 127 acum pentru, potrivă respins. Amendamentul 131. Caputo Sani pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 129 pentru, împotrivă, respins. 132 pentru, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, respins. 135 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 136 pentru, împotrivă. Verificăm 136. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentele 9 și 134 sunt identice pentru se adoptă. 137-146 pentru împotrivă respinse. 147 și 145 vot în bloc pentru se adoptă. Amendamentele adopte amendamentul 138 pentru. Se adoptă amendamentul. De fapt, aici avem un bloc de amendamente identice. 139 și celelalte pentru. Se adoptă. Amendamentul 140 pentru. Se adoptă. 212. Pentru. Votăm 212 pentru, împotrivă. Verificăm electronic, pentru că nu a fost uh, clar rezultatul, am ezitat și eu. Votul e deschis la 212. S-a închis votul. Respins. 181 a fost retras. Compromisul 1. S-a deschis votul la compromisul 1. S-a închis votul. Se adoptă compromisul. Acum compromisul 2. S-a deschis uh, votul la compromisul 2. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Se adoptă. Compromisul 4 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Trecem acum la amendamentul 213 al domnului De Castro. Pentru se adoptă. Se solicită verificare. Verificăm. 213 s-a deschis votul. spusesem că se adoptă. S-a închis votul și se adoptă. Trecem așadar la amendamentul 214. Ba nu, 215 și 16 pentru, împotriva, se resping. 217 și 218 pentru, împotrivă, respinse. Amendamentul 219 pentru, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, verificăm 220, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 221 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. Doriți să verificăm? Nu? Bine, cum doriți. Verificăm amendamentul 24. S-a deschis votul. Spusesem că se adoptă, dar uh, verificăm. Mulțumesc, s-a închis votul. Vă spuneam că se adoptă. Dar uh, am verificat pentru a constata acest lucru. Acum Amendamentul 223 a domnului Senra pentru, împotrivă, respins. 224 pentru, împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul la 224. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 225. Nu? O, mă scuzați. 228 și 230 pentru, împotrivă, respinse. 229 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 230 31 pentru, împotrivă, se respinge. Verificăm 231. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul, deci Respins. ...232 și 233 pentru, împotrivă, respinse. 25 pentru, se adoptă. 234 pentru, se adoptă. 236 pentru, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 239, domnului Iar pentru. 239, deci pentru. Se adoptă. 31. Pentru. Se adoptă. 238. Pentru. Se adoptă. 237 pentru. Împotrivă. Respins. Apoi votăm 5 amendamente în bloc a, pentru. Se adoptă. Amendamentul 32 pentru. Se adoptă. Amendamentul 33 și următoarele identice pentru se adoptă. 251 pentru, împotrivă, respins. 254 pentru, se adoptă. 34. Nu? Bun. 253 pentru, se adoptă. 256 pentru, împotrivă, respins. 258 și 259 pentru, împotrivă, respinse. 260 pentru, verificăm 258 și 259. Verificăm cele două amendamente. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respinse. 260 pentru. Se adoptă. 381 și 261 identice pentru. Se adoptă. 262 pentru. Împotrivă. Respins. Votăm 35? Nu? Ba da, deci 35 pentru se adoptă. 264 e duc, 36 acum pentru se adoptă. 266 pentru. Se adoptă. 260. Ma nu, verificăm. 266. S-a deschis votul. La 266. S-a închis votul. Respins. 267 pentru. Împotrivă. Respins. E aceeași majoritate ca la 266 pe care l-am verificat. 406 pentru, împotrivă, respins. Verificăm 406. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări. Acum 405. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 407 pentru se adoptă. 278 deci 278 pentru mulțumesc se adoptă. Acum Amendamentul 274. Nu? 277. Pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul. Doriți să verificăm. 277, așadar. S-a deschis votul. Vă rog, domnule Des. Domnule președinte, tocmai mi se atrage atenția din partea colegilor că nu a fost clar votul la 267. Putem să verificăm uh, electronic încă o dată? Am votat electronic 266. Dar e vorba de 267, spune domnul Des. Acum, deschid votul la 267, spune domnul președinte. Deci, 267, 267. Votăm electronic. Două S-a deschis votul. S-a închis votul. Unde am ajuns? Acum, amendamentul 38 a domnului De Castro. Pentru? Se adoptă amendamentul 270 pentru Împotrivă. Respins. Compromis 7. Trecem la compromisul 7. S-a deschis votul. Głosowanie. S-a închis votul. Compromis prijent, Przechodzimy do poprawki 209. Se adoptă. Trecem la Amendamentul 293 pentru, împotrivă, respins. Nu, nu cred că trebuie să verificăm. Amendamentul 294 pentru, împotrivă, respins. 294 al doamnei Noicer. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 295 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 296 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 297 pentru, se adoptă. Verificăm 297 atunci. S-a deschis votul. S-a deschis votul pe 297. S-a închis votul. Se adoptă la un vot diferență. 298 pentru, împotrivă, cred că adoptată, adoptat prin aceeași majoritate, însă verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se închide votul. Respins. 299 pentru, împotrivă, respins. 300 pentru, se adoptă. 303 pentru, împotrivă, respins. Reverificăm 303. S-a deschis votul. Otvieram głosowanie. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Respins. 304 pentru. Se adoptă. 305, 306 pentru împotrivă, respir. 307 pentru, împotrivă, verificăm 307, se deschide votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Respins 308 pentru, împotrivă, Respins. 42. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 311. Pentru. Împotrivă. Respins. 43 și 310 pentru, împotrivă, a, se adoptă. 44 și 312 pentru, se adoptă. 313 pentru, împotrivă, respins. 45 pentru, se adoptă. 46 pentru, se adoptă. 314 pentru, se adoptă. Trei sute șaisprezece pentru, împotrivă, Verificăm 316. S-a deschis votul. Zamecăm gusulanie. S-a închis votul. Respins. 47 pentru. Se adoptă. 404 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 48 pentru. Se adoptă. 317 pentru. Împotrivă. Verificăm 317. Trebuie să, verific, să verificăm electronic. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Respins. 318 pentru. Respins. 319 pentru. Împotrivă. Respins. Verificăm atunci 319. S-a deschis votul. 15. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Respins. 49 pentru se adoptă. 50 pentru, se adoptă. 320 pentru, se adoptă. 321 pentru, se adoptă. 322 pentru, se adoptă. 323 pentru, se adoptă. 324 pentru, împotrivă, respins. 51 pentru. Se adoptă. Acum 326 pentru. Împotrivă respins. 52 pentru. Se adoptă. 53 pentru. Se adoptă. 346 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 328 Stați, stați puțin. Vreți să verificăm 346? Bine, verificăm 346, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Bardzo dziękuję za propozycję. Przechodzimy do mulțumesc pentru că ați propus verificarea. Trecem la 327 pentru, împotrivă. Verificăm 327 al domnului Iar. S-a deschis votul. S-a închis votul. odrzucona. poprav... Respins. 54 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 8. S-a deschis votul pe amendamentul de compromis 8. S-a închis votul. Se adoptă Trecem la compromisul 9. S-a deschis votul pentru compromisul 9. S-a închis votul. Și se adoptă. 391 pe pagina următoare 391 cine este pentru Se adoptă. Trecem la amendamentul 394 al doamnei Eranț. 394 pentru se adoptă. Nine one is adopted and next. 391 a fost adoptat, deci trecem la 394. Se adoptă 394, trecem la 399. 399. Cine este pentru? Se adoptă. 403. Cine este pentru? Nu, a fost retras. 55. Cine este pentru? se adoptă. 56 pentru, se adoptă. 57 pentru, se adoptă. Aveți grijă. Vreți să spuneți ceva, doamna Noițel? E în ordine? Nu înțeleg de ce 390, 389 300... 390 și 389. Nu sunt uh, semnalate ca fiind caduce. De ce nu le votăm atunci? Sunt două amendamente ale mele care nu devin caduce, atunci trebuie votate. Poate că lista de vot nu e în regulă. Tak. Pani poseł, według... Haideți să vedem. Conform secretariatului Comisiei Agri, după ce am votat 391, dacă se adoptă 391, se, se trece la 394. Deci celelalte ă, devin caduce conform analizei făcute de secretariat. Bun. Trecem atunci la 402. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Compromisul 10. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și trecem la amendamentul 478 înainte, de asta însă trebuie să votăm 428. Cine este pentru? Se adoptă. Iar acum votăm electronic. Verificăm 428 uh, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. odrzucona. Respins. Iar acum, 435. Cine este pentru 435? Se adoptă. 436. Sau nu? 468. Cine este pentru 468? Pentru. We are going, jest przyjęta we are going... Se adoptă. Ajungem la amendamentul 468. Vreți să, verific, să verificăm acest vot, nu? 400... 435. Verificăm 435. Pentru, împotrivă, se adoptă. Foarte bine. Și scrie în engleză. Dacă se adoptă, 468. 468. Cine este pentru? de caz Todor Fam la, la via. Cine este pentru? Se adopt, Respins. Vreți să verificăm? Bine, verificăm. 468. S-a deschis votul. S-a închis votul. Czekamy jeszcze. Ok. Odrzucona. Bine, deci a fost respinsă. Trecem la compromisul 11. S-a deschis votul pentru compromisul 11. Stați un moment. Nu. Era doar o diferență de un, un vot. Deci, s-a deschis votul pentru amendament, pentru compromisul 11. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Se adoptă. 453. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Compromisul 14. S-a deschis votul pentru compromisul 14. S-a, des- s-a închis votul. Compromisul. Trecem la compromisul 13. De la 14 la 13, nu e foarte logic. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul Haideți să vedem dacă găsesc următorul amendament, spune președintele. 458. Cine este pentru? 458. Se adoptă. Iar acum 74. Cine este pentru? Se adoptă. 493. Da, acesta era. 493. Cine este pentru? Se adoptă. 465. Pentru? Se adoptă. 465. Bine, verificăm atunci. 465. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 462 pentru se adoptă. patru acum și 479 identice. 479 și, și 74 respinse. 85 pentru se adoptă. Compromisul 15 s-a deschis votul la compromisul 15. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem la 88. Nu, trecem mai departe. Nu, 501. 501. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Se adoptă. 88. Pentru. Se adoptă. Compromisul 12. Se deschide votul pentru compromisul 12. S-a închis votul. Trecem la compromisul 16. S-a deschis votul pentru compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nouăzeci și trei acum pentru pentru, se adoptă. 94 pentru, Bine, verificăm 93 atunci. S-a deschis votul. Nu înțeleg de ce, dar deschidem votul. S-a închis votul. Da. Am, îmi cer scuze, îmi cer scuze. Se adoptă, la diferență de un vot. Iar acum... 94. Cine este pentru, se adoptă. 503. Pentru, se adoptă. 95. Pentru, împotrivă, se adoptă, respinsă. 96 pentru, 96 Domnule Caputo, este, este amendamentul dumneavoastră, ridicați mână. Pentru, împotrivă, respins. 97 pentru, se adoptă. 98 pentru, se adoptă. Foarte bine, domnilor și domnilor. Acum uh, votăm întregul aviz amendat. Și votăm electronic. S-a deschis votul. Vă rog, votați. S-a închis votul. Domnule De Castro, Felicitări. Vă mulțumesc tuturor raportorilor. Iar acum presupun că are cuvântul acum domnul De Castro. Are... No, soltanto anch'io. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu aș dori și eu să mulțumesc tuturor colegilor. Am făcut treabă bună, iar acest vot final demonstrează comisia noastră, în final, a fost destul de compactă. Cred că este vorba de un regulament important, am spus-o în repetate rânduri, probabil unicul act legislativ din acest mandat. De aceea sper că vom putea avea succes și în trialog pentru a apăra Um, poate nu chiar întregul aviz, dar mare parte din ceea ce am votat astăzi pentru a se regăsi în viitoarea politică agricolă comună. Gratulujemy, cincuieme. Mulțumesc, felicitări. Încă însă nu am terminat munca. Vroiam să avem, trebuie să vă gândiți că va trebui să este bine să avem uh, această muncă deja făcută, avem uh, tot ceea ce putem să spunem, tot ceea ce s-a adoptat, în ce comisie și trebuie să fim informați. Chiar când avem uh, întâlnirile comisiei noastre, este și când mergem să ne întâlnim cu alegătorii, este foarte important să avem aceste informații. Mulțumim foarte mult, domnule De Castro, domnul Des mm, este și el pentru. Foarte bine. Să un rezumat de 3, 4, 5 pagini uh, scris clar pentru a putea explica lucrurile alegătorilor. Cred că ar fi util pentru toată lumea, spune președintele. Foarte bine, mulțumesc din nou tuturor, felicitări. Trecem acum la următorul punct. Punctul 9. Vot în legătură cu raportul Caputo, reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre. Domnul Caputo este raportor, așadar îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru acest raport, de asemenea destul de complex, dar și tehnic și pozițiile la nivelul grupurilor politice au fost destul de diferite. Sper că în cursul votului vom reuși să adoptăm o poziție care să apere interesele sectorului nostru. Mulțumesc! stanowiska w grupach były oddalone, nie tylko między grupami, ale i Pozițiile grupurilor politice uh, erau destul de distante și nu doar între grupurile politice, ci și în interiorul grupurilor politice erau păreri diferite. Dar vă propun să trecem acum la vot. Începem cu 64 pentru, Se adoptă. 65 pentru. 64 a fost adoptat, dar dacă se dorește, verificăm și electronic. Albert. De ce trebuie să mai votez aici? S-a închis votul. Știu că după acest vot îmi va mulțumi domnul Caputo. Îmi pare rău, am votat uh, pentru 65 pentru, împotrivă, respins. 66 pentru, împotrivă, respins. 67 pentru, împotrivă, respins. 68 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, respins. 72 pentru, respins. 73 pentru, se adoptă. 75 pentru, Împotrivă. Respins. 76. Pentru, împotrivă, respins. 77. Pentru. Se adoptă. 78. Ba nu, verificăm. 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 78 pentru, împotrivă, respins. 79 pentru, împotrivă, respins. 80 și 81 pentru, respins. Amendamentele 85 pentru, împotrivă, se adoptă. 86 pentru, se adoptă. 87 și 88 pentru, împotrivă, respinse. 89 pentru, împotrivă, Verificăm electronic amendamentul 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5 al raportorului pentru se adoptă. Amendamentul 90 pentru adoptă. 91. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, respins. Respinsă cea de-a doua parte. Compromisul 6. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Amendamentul 98, Căștinări pentru, împotrivă, respins. 99. Dar verificăm 98 acum. S-a deschis votul. mai cam S-a închis votul. 99 acum pentru, împotriva, respins. Amendamentul 100. Doamna Noichel. Numărul 5 ar fi trebuit verificat. A fost o neînțelegere și mi s-a atras atenția. La amendamentul 5 situația nu a fost clară. Ok otwieram na prośbę pani poseł Neuchel. Sprawdzamy poprawkę. Bun, dăm curs solicitării doamnei Neuchel și verificăm amendamentul 5 al raportorului. S-a deschis votul la amendamentul 5. S-a închis votul. przyjęta. I ta... Se adoptă. Și într-adevăr votasem așa și trecusem apoi la cea de-a doua parte a lui 91, oricum votul fusese corect. Acum votăm amendamentul 100. Pentru? Împotrivă? se adoptă. Verificăm amendamentul 100. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 101. Pentru. Împotrivă. mi se pare același număr de, sau aceeași majoritate, deci ar fi respins, dar verificăm și electronic. 101 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 102. Pentru împotrivă respins. 103. Pentru împotrivă respins. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 7 și 105 pentru se adoptă. 106 pentru respins. 107 pentru împotrivă Respins. Amendamentele. Ba nu, verificăm 107. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Iar acum amendamentele 8 și 108. Corect? identice pentru, se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 110 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9 al raportorului pentru se adoptă 10 pentru se adoptă 11 pentru se adoptă compromisul 7 s-a deschis votul la compromisul 7 s-a închis votul se adoptă. Trecem la 117 pentru. Mulțumesc, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, respins. Doisprezece al raportorului, acum, pentru, se adoptă. 122 pentru, se adoptă, 13 pentru, împotrivă, se adoptă, dar verificăm amendamentul 13, s-a deschis votul, s-a închis votul, Respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 15 pentru, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, se adoptă. Verificăm 16. S-a deschis votul la 16. S-a închis votul la 16. Respins. 17. A doamnei Hoibuș pentru, împotrivă. Respins. Amendamentul 18 pentru, împotrivă. Respins. 19. Ban 1 al raportului pentru se adoptă. Compromisul 1. Deschid votul la compromisul 1. S-a închis votul. Se adoptă compromisul. Trecem la 23, a domnului Eniu, pentru, împotrivă, respins. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 26, Köstinger, pentru, împotrivă, respins, dar verificăm. 26, S-a închis votul. Respins. 27. Ba, nu, 28. Îmi cer scuze, spune președintele. Pentru, împotrivă, respins. 29. Pentru, împotrivă, te dwadzieścia otwieram Verificăm 29 S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, respins, 31 pentru, împotrivă, respins, 32 pentru, împotrivă, respins. Verificăm. 32. S-a deschis votul pentru amendamentul 32. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Se adoptă. 34. Pentru se adoptă, 35, îmi cer scuze, 35 pentru, se adoptă, 36 pentru, se adoptă, 37 pentru, se adoptă, 39 pentru, 39, cine este pentru, Verificăm atunci electronic. Da. Nici măcar domnul Des nu și-a votat propriul său amendament. 20... 29. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 3. Pentru 40. Pentru Îmi cer scuze, spune președinte, 41. Pe, cine este pentru 41? Împotrivă. Verificăm 41 atunci s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 42 pentru. Se adoptă. Amendament. Compromisul 3. S-a deschis votul la compromisul 3. S-a închis votul. Trecem la amendamentul 46 al doamnei Köstinger. Îmi cer scuze. 49. 49. Pentru. Împotriva. Verificăm. 49 verificăm electronic. Slania pe poprawku 49. Zamykam gusovanie. S-a închis votul. Respins. Compromisul 4. S-a deschis votul pe compromisul 4. S-a închis votul. Trecem la 55. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 56. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 5. S-a deschis votul. Compromisul 5. Zamykam głosowanie. S-a votul. Se adoptă compromisul 5. Trecem așadar la votul pe amendamentul 62. 62. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă trecem după aceea la votul întregului aviz cu amendamentele sale. Votăm întregul aviz, astfel modificat, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări. Dorește să spună ceva domnul raportor? Bă, direi ringrațiamento a tutti. Eu aș dori să vă mulțumesc uh, tuturor, votul a ieșit uh, foarte bine și în Comisia Envi. Dziękujemy, mamy taką samą prośbę, aby tam pan przygotował na takie... Mulțumesc, după cum am spus anterior ar fi bine să ne pregătiți și dumneavoastră un mic rezumat, două, trei pagini, pentru a putea utiliza aceste informații în munca noastră ulterioară. Foarte bine, atunci mulțumim domnule Caputo și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vot și acesta al domnului Serau Santos în legătură cu promovarea coeziunii și dezvoltării în regiunile ultraperiferice. El este expert în aceste regiuni, dorește să, să ia cuvântul, aveți cuvântul. Obrigado, eh, Sr. Presidente. Eu não sabia que pretendia intervir, mas agradeço. Eh, portanto, este é... Muito mais que a Dona Presidente. E adevărat că este vorba aici despre un articol foarte important din uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care se referă la promovarea coeziunii în regiunile ultraperiferice. Raportul uh, despre care vorbim uh, poate fi găsit și la Comitetul Reginilor și mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest efort, mai ales secretariatului. Mulțumesc și uh, tuturor colegilor care au contribuit și raportorilor din umbră. Cam atât din partea mea, mulțumesc. Bardzo panu dziękujemy. Przechodzimy Vă mulțumesc. Eu atunci trecem la vot. Și începem cu amendamentul domnului Dantan. Sunt șapte amendamente ale domnului Dantan. Le putem lua în vot? Putem să votăm aceste șapte amendamente în vot, în bloc? Bine, atunci le vot. Nu doriți? Da sau nu? Bine, mi se semnalează că nu, atunci le facem separat, le votăm separat. Amendamentul 1. Pentru. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Se adoptă. 3. Pentru. Se adoptă. 4 pentru, se adoptă. 5 pentru, se adoptă. 6 pentru, se adoptă. 7 pentru, se adoptă. Amendamentul 10 al doamnei Ribeiro pentru, împotrivă se adoptă. 8 8 acum. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Bine, vom verifica electronic acest amendament 11. Nu, sau 13, spune președintele. Nu, 11 se corectează președintele. Verificăm 11 electronic. S-a deschis votul. Pe, uh, vot, pe amendamentul domnului Flanagan s-a închis votul și eu credeam că se adoptă, dar haideți să vedem. Da, se adoptă cu o majoritate clară. Amendamentul 13 pentru, pen, se adoptă 12 pentru, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, respins. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 16. Verificăm 15? Foarte bine. S-a deschis votul mi s-a solicitat din sală. Amendamentul 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 16 pentru. Se adoptă. 17 pentru. Dar vă rog ridicați mâinile pentru că altfel nu se vede se adoptă. În special coordonatorii să ridice mână. 19 pentru, împotrivă, respinsă. 20 pentru, se adoptă. 22 pentru, se adoptă. 21 caduc, deci trecem la compromisul A. S-a deschis votul. Se închide. S-a închis votul, se adoptă. 23. Cine este pentru 23, se adoptă. 24 pentru, se adoptă. 25 pentru, se adoptă. Compromisul B. Votăm electronic compromisul B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul C. S-a deschis votul și pentru compromisul C. S-a închis votul și trecem la compromisul D. S-a deschis votul la compromisul D. S-a închis votul. Se adoptă compromisul E. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la 48. 48 cine este pentru? Se adoptă. 50 pentru, împotrivă, respins. 52 pentru, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, respinsă. 54 pentru se adoptă. 55 pentru împotrivă respins. 56 pentru a, nu, e devine caduc pentru că s-a adoptat 48. Foarte bine. Atunci trecem la 57 pentru împotrivă Respins. 58 pentru. Se adoptă. 59 pentru. Se adoptă. 60 pentru. Se adoptă. 61 pentru. Se adoptă. Și trecem la proiectul de raport cu amendamente, astfel amendat. Votăm electronic. S-a închis votul. Și uh, foarte bine se adoptă. Comisar Regi va urma uh, lucrările. Raportorul dorește să spună ceva? Trabalho todos e eh, realçar de facto a importância Mulțumesc. Uh, vreau doar să reamintesc importanța programului POSEI pentru aceste regiuni ultraperiferice. Programul acesta este foarte pozitiv și poate avea o influență foarte favorabilă asupra dezvoltării în aceste regiuni. Mulțumesc. Eh, Następny punkt... Eh, eh. Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Punctul 11. Facem 5 minute pauză pentru a veni experții și experții sunt deja prezenți. Începem acest punct în 5 minute. Amen.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

Proszę Państwa, będziemy jednak zatrzymać. Przedłużyliśmy przerwę. Să continuăm. Am prelungit puțin pauza. Au fost 15 minute de pauză. Dumneavoastră aveți timp să vă întoarceți pentru a-i asculta pe experți. După cum spuneam înainte, este prezentarea unui studiu pe care l-am solicitat comisiei și care se numește Sprijinirea politicii pentru productivitate și sustenabilitate în agricultura UE către agricultură viabilă și creștere verde. Deci să obținem mai multe informații despre această agricultură viabilă și despre creșterea ecologică. A Este un studiu realizat de Centrul de Cercetări în domeniul agriculturii și analize în domeniul economiei agricole, Centrul de Politici și Bioeconomie din Italia, și alte centre. Este un studiu care a fost solicitat Departamentului Politic B, căruia îi mulțumim pe această cale. Pentru că fac foarte multe studii extrem de utile pentru munca noastră. Este important ceea ce se întâmplă în interiorul departamentului și obiectivul este de a prezenta tendințele principale ale produc- în domeniul productivității în ultimele decenii. Tot ceea ce ține de eficiență, cum putem să fim mai productivi în diversele faze ale producției s-a văzut uh, uh, că s-au făcut studii de caz, analize și aici se poate face o analiză normativă a productivității și a durabilității. Sunt și recomandări de politici care au ca obiectiv să promoveze eficiența resurselor uh, care trebuie să fie ecologice și să lupte împotriva schimbărilor climatice. Sunt uh, provocări enorme. Dau cuvântul acum uh, experților noștri, Analisa Țesa și domnul Roberto Henke de la Consiliul de Cercetări în domeniul agriculturii și analize în domeniul economiei agricole din Italia să-i ascultăm în primul rând pe ei, ca de obicei, și după intervenția lor vom de- deschide dezbaterea uh, și eurodeputaților. Aveți 20 uh, de minute la dispoziție, uh, puteți să împărțiți între dumneavoastră acest timp, uh, puteți decide dumneavoastră ordinea. Aveți la dispoziție în total 20 de minute.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 eu sunt cea însărcinată cu prezentarea, chiar dacă am colaborat uh, împreună cu domnul Henke la realizarea studiului și vom răspunde împreună la întrebări. Înainte de toate, uh, țin să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei Agri pentru că ne-au solicitat uh, acest studiu și pentru că ne-au adresat această invitație prezentarea va fi structurată în felul următor. Vom uh, reaminti obiectivele acestui studiu și care au fost principalele noastre rezultate în trei uh, secțiuni. O analiză a tendințelor în ce privește factorul de productivitate totală în ce privește resursele utilizate în agricultură, apoi o evaluare a uh, instrumentelor existente în politicile agricole și în al treilea rând, um, o serie de studii de caz, după care, în concluzie, câteva recomandări generale pentru politică. Deci, um, am încercat într-un prim stadiu să uh, analizăm legătura dintre resurse, productivitate și factori determinanți pentru a vedea, deci, uh, cum se poate îmbunătăți utilizarea resurselor. În uh, datele de pornire pe care am bazat studiul nostru, am constatat deja că practic nu trebuie să ne referim doar la politica specifică agricolă în sine, pentru că sunt și alți factori, sunt și alte politici generale care au o influență asupra uh, uh, productivității totale din acest sector. Așadar, am utilizat un cadru de analiză pentru productivitate care să ne uh, permită să relaționăm uh, toți acești uh, factori. Deci aici este vorba și de creșterea randamentului și de suprafețele arabile, cultivabile. E vorba și de uh, sporirea productivității prin mijloace tehnice, să zicem. Da, putem îmbunătăți calitativ o serie de factori. Dar, sigur, există și altă opțiune, spre exemplu, uh, sporirea uh, resurselor alocate în procesul de producție. Practic, dacă ne uităm la această uh, repartiție, este destul de interesant pentru că ne dăm seama că acești trei factori principali sunt fiecare dintre ei legați de anumite zone de politici. Politică în domeniul cercetare, apoi factorul competitivitate și prețuri la, în al doilea rând, deși e adevărat că în cadrul studiului nostru nu ne-am ocupat îndeaproape nici de prețuri, nici de competitivitate, deși sunt, desigur, factori importanți care contribuie la dinamica actuală a sectorului agricol. Acum, dacă ne uităm pe uh, acest grafic, linia albastră ne indică pe termen lung uh, tendința creșterii agriculturii în Europa. Deci vedem că mm, rata de creștere s-a menținut pozitivă, însă uh, în descreștere de la an la an. Acest lucru, mm, această tendință de descreștere s-a datorat dacă ne uităm și la căsuțele uh, violete și la o scădere a resurselor alocate procesului de producție per hectar, dar și e vorba și de o încetinire a productivității totale. În ce privește uh, linia albastră, deci productivitatea totală. Dar vedeți că este defalcat în grafic pe diferiți factori, pe resursele alocate, pe unitate de suprafață, pe uh, suprafețele totale, etc. Și această scădere a productivității uh, vedem că, de fapt, suprafețele irigate sunt în creștere. Am încercat, de altfel, să uh, studiem rezultatele și la nivelul diferitelor state membre, pentru că aici, pe graficul ăsta, e doar vorba de o reprezentare a mediei din Europa, dar această reprezentare a mediei nu reprezintă neapărat diversitatea existentă în diferitele state membre aici, deci pe acest grafic, putem urmări mai bine ce s-a întâmplat în Europa în ultimii 15 ani pe mari regiuni geografice. Mai întâi Europa de Nord, apoi uh, Europa de Sud și, uh, să spunem, uh, noile state membre ale UE. În ce privește nordul Europei, vedem că producția continua să crească Asta se datorează unei creșteri a productivității. În schimb, în sudul Europei, rata de creștere a fost negativă în ce privește producția agricolă. Și asta chiar dacă mm, mm, producția totală mm, a fost destul de mare, chiar dacă productivitatea a crescut, pe ansamblu acești factori n-au putut să contrabalanceze uh, alte tendințe, cum ar fi, spre exemplu, scăderea uh, cantității de uh, resurse pesticide alocate pe hectar. În ce privește noile state membre UE, iarăși aici vorbim practic des, în principal despre o scădere a suprafețelor cultivate. În cadrul studiului nostru, Am încercat, deci, să ținem cont de mai multe variabile și de productivitatea resurselor utilizate. Deci aceste variabile pot fi fie structurale, fie politice și mă voi referi la ele mai pe larg cât imediat. Acest grafic, care da, e foarte destul de complex, putem urmări și vedea Uh, evoluțiile începește creșterea producției și uh, făcând o legătură cu uh, cantitatea de emisii de carbon. Deci, vedem că țările care apar într-o primă fază la, în dreapta sus pe acest grafic țări cum ar fi Polonia, țările de jos, Bulgaria, Danemarca. Țări în care s-a constatat o creștere a producției, însă, în același timp și o reducere a emisiilor de carbon. Deci acestea sunt țări în care s-a uh, produs această, acest uh, proces de intensificare durabilă, în schimb. În stânga sus, pe acest grafic, vedem o serie de țări, cum ar fi uh, Italia, Ungaria, Republica Cehă, uh, Suedia. În aceste țări emisiile de carbon, da, uh, s-au redus, însă, în același timp, producția a scăzut. Deci, productiv, dacă vorbim de productivitate, durabilitate, vedem că aici lucrurile nu s-au petrecut în același fel. Valori absolute. Foarte succint. În acest grafic vedem uh, valorile absolute și în ceea ce privește productivitatea carbonului, constatăm că nivelul de pornire este foarte diferențiat la nivel european. În acest grafic, în schimb, avem, pe de o parte, creșterea producției cu un surplus de azot. În acest caz, partea virtuoasă este cea de jos din dreapta și aici se regăsesc Germania, Olanda, Germania și se găsesc într-o situație a creșterii producției, dar a reducerii emisiilor de azot pe hectar. Deci productivitatea și sustenabilitatea au mers în aceeași direcție, în timp ce Austria, Bulgaria, Polonia au consemnat o creștere a producției, dar nu a avut loc în același timp uh, o creștere a surplusului de azot. Nivelul absolut al surplusului de azot per hectar arată că S-au făcut multe. Avem variații aici între media 2011, 12, 13 și 14, dar nivelurile absolute sunt diferite și arată că există priorități diferite la nivelul statelor membre. Așa cum vă spuneam, am încercat să punem într-o relație aceste creșteri a productivității și sustenabilității cu anumite variabile care pot exprima caracteristici politice sau structurale ale agriculturii. În primul rând, evoluția costurilor cu cercetarea în agricultură. În termeni absoluți, cheltuielile naționale pentru cercetare și dezvoltare în agricultură a scăzut în anumite țări, Danemarca, Italia, Portugalia, Grecia, de pildă, și a crescut în altele, de pildă în țările din Europa de Est și în Suedia. Însă aici arătăm cheltuiala în euro per uh, dar raportat la populație. Numărul brevetelor verzi, de pildă, a crescut în ultima decadă, în special datorită unor aspecte legate de utilizarea apelor și a gestiunii deșeurilor regimurile fiscale pentru cercetare și dezvoltare, de asemenea, sunt foarte diferite în statele membre. În anumite țări există măsuri fiscale pentru a stimula inovarea. Și există stimulente destul de generoase, de pildă în Franța, pentru IMM-uri, de asemenea în Olanda, în Regatul Unit. În cazul Franței și a Olandei avem uh, ajutoare și pentru tinerii agricultori și pentru startup-uri. Există și alte diferențe în ceea ce privește politicile de mediu și a utilizării instrumentelor de piață. În acest grafic avem uh, <clears throat> taxele uh, de mediu raportate la PIB. Nu s-a dorit aici identificarea surselor de poluare, dar uh, se arată în uh, imagine taxele aferente pesticidelor uh, conform directivei din 2013 și anumite țări le-au introdus deja. În anumite țări se utilizează și instrumente de reglementare, nu doar de piață. Și și aici există intervenții diferite în statele membre. În Franța, de pildă, legea Grenell, apoi programul Green Origin în Irlanda, de asemenea strategia daneză pentru creșterea verde, care își propune ca principal obiectiv modernizarea agriculturii și în Olanda există măsuri uh, specifice de reglementare în ceea ce privește reglementarea îngrășămintelor. În raport am evidențiat și alte variabile, precum vârsta agricultorilor și nivelul de formare, care de asemenea sunt diferite între statele membre. Din păcate nu cred că se vede foarte bine, dar puteți citi în raport. Analizând împreună toate aceste date, am uh, evidențiat disparitățile în ceea ce privește taxele de mediu, uh, cheltuielile de cercetare pentru educație, training, renoirea generațională, deci factori cheie pentru stimularea inovării. Și aici am evidențiat un prim grup de țări, precum Olanda, Germania și Danemarca, care au consemnat un trend pozitiv în ceea ce privește creșterea rezultatelor, care se bazează pe creșterea productivității, simultan cu reducerea emisiilor de gaze de efect de seră și de emisii de azot pe hectar. Și există anumite programe naționale care au putut duce la aceste uh, evoluții pozitive. O vârstă mai mică a agricultorilor, taxe mai mici asupra celor factori care pot dăuna. Există un al doilea grup de țări, cum ar fi sudul Europei, unde creșterea productivității nu a fost suficientă pentru a compensa pierderea de teren și de asemenea nici alte variabile nu par să meargă în această direcție. Iată deci câteva concluzii principale vis-a-vis -vis de această parte. Dorim să punctăm că există anumite state membre care se mișcă cu succes pe uh, calea intensificării sustenabile. Iar uh, ansamblul politicilor uh, pe lângă PAC au, în opinia noastră, o influență asupra acestor evoluții, iar coerența politicilor la nivel european, dar și la nivel uh, local, reprezintă un factor cheie pentru a determina succesul unei strategii de creștere verde. Trecând acum la PAC vom analiza pe scurt câteva instrumente. În primul rând, reformele generale a politicii agricole comune și apoi, așa cum ni s-a cerut, două instrumente care reprezintă producția viabilă și parteneriatul european pentru inovare. În acest grafic am uh, folosit aceleași date ca anterior. În partea de sus avem evoluția creșterii producției agricole, iar în partea de jos evoluția variabilelor uh, care vizează emisiile de gaze cu efect de seră. Și vedem că încet, încet creșterea producției care este destul de uh, stabilă, începe să devină divergentă față de unul dintre factorii de sustenabilitate de mediu. În acest caz uh, am indicat emisiile. În acest caz uh, dorim să arătăm că reformele PAC au dat un răspuns în ansamblul lor obiectivului de creștere a productivității într-o manieră sustenabilă. Acum, în timp ce în țările din nordul Europei și acest lucru nu se vede în graficul agregat, trendul a rămas unul destul de stabil, în țările din sudul Europei putem distinge trei perioade diferite. Perioada dintre McFear până la reforma Fisher, reducerea uh, în ceea ce privește utilizarea terenului a mers uh, la același nivel. În timp ce după aceea a existat o stabilizare în utilizarea terenurilor și a creșterii productivității, o reducere în ceea ce privește utilizarea inputurilor și o diminuare după și anumitul health check, a, am consemnat o reducere a emisiilor. Aceste tendințe sunt uh, oarecum diferite în ceea ce privește țările din estul Europei. Analizând instrumentele PAC în detaliu, am arătat că s-a trecut către instrumente pe care le-am definit win-win, adică care permite o creștere a productivității simultan cu o creștere a sustenabilității. În ceea ce privește obiectivul producției viabile, am făcut un studiu de caz pentru a vedea uh, la ce răspund diferitele instrumente. Printre acestea, am analizat strategiile naționale în cazul sectorului legumelor și fructelor în Italia. Strategiile naționale pentru acest uh, sector avea ca obiectiv principal creșterea puterii de piață a organizațiilor producătorilor în scopul creșterii sustenabilității economice a producției. Am folosit uh, datele din monitorizare și rezultă că instrumentul are capacitatea de a răspunde obiectivelor creșterii productivității și a sustenabilității. În studiul nostru de caz se arată că marea majoritate a investițiilor se adresează implementării unui regim de calitate. În nord-estul Italiei, uh, acest lucru vizează 68% din producție. E abbiamo quindi avuto sia una crescita. Am consemnat atât o creștere a ariei cât și a producției și la nivel valoric dar și o creștere a, a unui număr de patru regimuri de calitate, producție biologică, standarde voluntare, producție integrată și alte certificări. Am analizat câteva puncte care ar putea fi considerate slabe, iar recomandările principale privesc consolidarea rolului uh, pe piață organizațiilor de producători, susținând procesele de integrare și de internaționalizare și prin intermediul unor măsuri de formare a managerilor acestor organizații de producători. Și uh, evident și o simplificare a procedurilor administrative. Aici am venit și cu o altă recomandare care nu vizează strict politica agricolă comună, dar ci alte trei domenii de politică. Intensificarea eforturilor pentru reducerea practicilor inechitabile pe filiera agroalimentară. Aici știm că au existat concluziile unui grup la nivel înalt care a lucrat pentru Comisia Europeană. Un alt instrument pe care l-am monitorizat a fost Parteneriatul eh, European pentru Inovare. În acest caz eh, ne găsim într-o fază destul de incipientă, și am putut analiza doar etapa demarării programării. Însă putem spune că există un, a existat un răspuns uh, amplu din partea tuturor statelor membre. Asta în termeni cantitativi. În această etapă de demarare, s-au evidențiat câteva puncte slabe, atât la nivel comunitar, cât și la nivelul statelor membre. În primul rând, se pare că activitatea desfășurată la nivel comunitar asupra grupurilor focus, asupra aspectelor strategice, inovare, de pildă, nu au fost distribuite corespunzător. Apoi s-a avut în vedere și ca programele să depășească granițele naționale sau statale pentru a evita dublări în uh, cercetare sau în alte eforturi care se întreprind. La nivel de stat membru, de asemenea, consemnăm această suprapunere, dar și uh, simplificarea procedurilor administrative se numără aici. Un alt factor care a fost evidențiat este necesitatea de a stimula mai mult participarea agricultorilor aceste parteneriate știind timpul pe care îl investesc în aceste demersuri. De asemenea, trebuie ținut cont și de solicitările agricultorilor pentru a le transforma și în proiecte de cercetare. Deci, din punct de vedere al politicilor, recapitulând, putem spune că s-au consemnat schimbări în politica agricolă comună. În raport spunem și că dacă impactul măsurilor, al reformelor, nu a fost poate cel scontat, asta și datorită numeroaselor uh, excepții și derogări de la reguli, care a oferit o mare flexibilitate statelor membre în implementarea reformelor, dar la acest lucru uh, facem trimitere și la alte rapoarte care au fost discutate aici în Parlament, prezentate de alte experți. Multe state membre nu au utilizat din plin flexibilitatea oferită de reglementări pentru a spori impactul de mediu al reformelor. Noile instrumente au posibilitatea de a genera acest impact. Mă refer aici la instrumentele producției viabile, sau a inovării. Iar noile tehnologii au un efect pozitiv în acest sens, deci pot uh, încomponia în acest uh, moment uh, cum ar fi roboții sau agricultura de precizie. Um, deci pot acompania agricultura în uh, evoluția sa către sustenabilitate. Apoi, complexitatea procedurilor administrative, care poate reduce participarea agricultorilor la noile instrumente și acest aspect uh, trebuie avut în vedere. N-am să intru în detaliile acestui grafic care este foarte complicat, însă ce doresc să evidențiez este următorul lucru. Noi am făcut uh, studii de caz care vizează parcursurile de creștere sustenabilă, atât la nivel de întreprindere cât și la nivel regional, care pot viza profilul economic sau utilizarea eficientă a resurselor, utilizarea terenurilor, integrarea la nivel regional. Aceste abordări diferite, în care am prezentat exemple în raport, pot coexista într-o unică strategie de dezvoltare regională. Am efectuat și studii de caz, am prezentat în raportul nostru 5 astfel de studii de caz în ceea ce privește gestiunea eficientă a resurselor în agricultură. Am prezentat un caz legat de aplicarea de tehnologii uh, inovative într-o regiune din Italia. De asemenea, două studii de caz în Olanda în ceea ce privește roboții pentru lapte și un studiu de caz în Germania în ceea ce privește agricultura de precizie și uh, serviciile biosistemice care vizează biodiversitatea. Ce ne spun aceste studii de caz? ne spun ceea ce am văzut deja din datele agregate. Cercetarea și inovarea, mai bună gestionare, fac ca productivitatea și sustenabilitatea să crească simultan. Deci să nu există o compensare între productivitate și sustenabilitate. Însă deci, în măsura în care agricultorii vor reuși să adopte practici de agricultură sustenibilă, depinde foarte mult de cadrul de politici și de coerența dintre instrumente. Agricultorii, așa cum am văzut în diferite studii de caz, nu doresc uh, să își asume riscurile noilor evoluții și nu includ în alegerile lor efectele de mediu ale deciziilor lor. Și pentru a a se întâmpla acest lucru, trebuie ca aceste elemente să fie mai bine cunoscute. Pot apărea cicluri virtuoase dacă toate activitățile umane și politice converg spre aceleași principii și se adoptă principii comune, abordări comune, creându-se astfel un climat pozitiv pentru inovarea sustenibilă. Guvernanța inclusivă și, de asemenea, dezvoltarea unui sistem adecvat de cunoștință reprezintă factor cheie în succesul inițiativelor la nivel local. În fine, chestiunea investițiilor. Strategiile de intensificare sustenabilă au nevoie de investiții pentru a demara atât la nivel de întreprindere, atunci când vorbim de tehnologii noi, cât și la nivelul infrastructurii atunci când vorbim de utilizarea terenurilor sau alte inițiative la nivel local. Concluzionăm cu câteva recomandări. Intensificarea sustenabilă și creșterea verde nu reprezintă un obiectiv uh, explicit în cadrul PAC. Însă trebuie să devină acest lucru pentru ca instrumentele PAC să fie mai bine orientate în această direcție. De asemenea, este fundamental să există o integrare între obiective și instrumente în scopul acestei intensificări sustenabile prin intermediul in unor instrumente care să genereze câștiguri de ambele părți, de tip win-win, astfel încât intensificarea, deci creșterea productivității și creșterea sustenabilității să nu fie două categorii care să nu poată fi atinse simultan. Analiza noastră atât la nivelul datelor micro cât și la nivelul datelor agregate a arătat că acest lucru este posibil. Însă spre a merge eficient în această direcție ne nevoie de simplificare și de mai bună comunicare. O mai bună comunicare care vizează atât obiectivele de atins cât și instrumentele, cât și rezultatele cercetării. Și, prin urmare, în acest sens, solicităm un mai bun dialog între cercetare, politică, agricultori și industria care dezvoltă aceste tehnologii. Agricultura circulară reprezintă Uh, după părerea noastră, unul dintre elementele cheie ai viitorilor ani pentru a consolida elementele de creștere verde în sectorul agricol. Și și în acest caz evidențăm necesitatea unei cons- consolidare a agendei politicii de creștere verde. Am ajuns la final și sper că am reușit să mă încadrez în timp și aș dori să vă mulțumesc pentru atenție. Pe acest ultim diapozitiv figurează numele persoanelor care au colaborat. Eu și colegul meu, Roberto Henke, facem parte din Consiliul Național pentru Cercetare uh, în, uh, economică în agricultură. Am mai participat uh, Wageningen Economic Research din Olanda și Centrul Leibniz din Germania. Și vă mulțumesc pentru atenție. Ok, bardzo, bardzo dziękujemy. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Am putut să vă acord mai mult timp decât aveați la început, pentru că a fost o prezentare foarte interesantă. Nu v-am întrerupt, așadar, pentru că am considerat că aceste, că aceste informații sunt mult prea importante pentru a vă întrerupe. Atunci, domnilor deputați, deschidem dezbaterea o temă extrem de interesantă. Cred că reprezintă întregul viitor pentru noi și este foarte important să avem acest tip de studii. Are cuvântul în primul rând domnul Delano. Aveți cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este un studiu care abordează multe teme complexe, interconectate și asta s-a văzut foarte bine chiar în ultimele diapozitive cât de complexă este situația. Apoi, într-adevăr, rămâne această întrebare principală. Ce este o politică agricolă durabilă? Și pe mine ceea ce m-a mirat a fost că s-a, se poate asocia durabilitate cu productivitate. Uh, bun, poate că nu sunt chiar antinomice, dar nu știu dacă totuși putem intensifica la nesfârșit și să menținem un caracter durabil. Oricum, acum ajung și la întrebare în ce privește uh, cercetarea. Ce uh, tip de cercetări se desfășoară în diferitele state membre, spre ce sunt orientate, pentru că nici cercetarea nu se face așa doar de dragul cercetării și a doua întrebare în ce privește pesticidele. Care ar fi impactul reglementării care a introdus taxe privind utilizarea pesticidelor? Și încă o întrebare în ce privește scăderea productivității în uh, urma decuplării. Uh, a avut sau nu un impact notabil această decuplare. Bun, aș mai avea și alte întrebări, dar câteva să zicem. Ehm, dacă acest studiu se ocupă și de biocarburanți și de impactul eventual a legislației europene ehm, în acest ehm, sector, mai ales în cazul etanolului și a biodieselului. Uh, și, în fine, încă o întrebare, care sunt totuși efectele asupra uh, zonelor rurale a tuturor acestor transformări? Mulțumesc! Doamna Garcia, mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru studiul și prezentarea dumneavoastră. Continuăm în limba spaniolă. Mi-a plăcut foarte mult acest studiu și i-am acordat foarte mare atenție, însă m-a surprins un lucru. Nu s-a vorbit de un aspect care mi se pare crucial, vârsta agricultorilor și uh, formarea acestora. Este foarte interesant să aflăm ce, care este vârsta media agricultorilor în fiecare stat membru și ce atitudine au și ce acces au la noile sisteme de producție și, de asemenea, formare, pentru că poți să nu fii informat și atunci să nu fii foarte activ uh, atunci când apar aceste oportunități. Un alt aspect care mi s-a părut uh, interesant, uh, ați uh, făcut un studiu uh, pe mai mult timp, însă poate că ar fi trebuit să ca această invenție pe care am făcut-o europenii de revizuiri la jumătatea perioadei ale perspectivelor financiare, aceste reforme creează incertitudine și uh, îngrijorare în sectorul agricol. Înainte, agricultorii știau că aveau, au o perioade stabile de șapte ani în care condițiile nu se schimbau. Însă, în ultima vreme, condițiile se schimbă la jumătatea perioadei. Atunci când un agricultor uh, se gândește la uh, gestionarea uh, terenurilor sale, nu poate să fie sigur Uh, poate să fie sigur pe primii trei ani, dar nu pentru al patrulea, cincelea sau al șaselea an. Trebuie să ne gândim dacă acest impact uh, se observă în uh, investițiile pe care le fac agricultorii în exploatările lor pentru a le îmbunătăți competitivitatea și productivitatea. Vă mulțumesc, domnul Oazou. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să spun mai întâi că uh, există un uh, model uh, excepțional în domeniul agricol, este cel al Franței, care a înregistrat progrese deosebite, pentru că acolo agricultorii, în primul rând, sunt considerați ca um, șef de întreprindere, de multe ori sunt într-adevăr bine formați, respectă mediul și uh, Eh, eu cred că, într-adevăr, se putem cel puțin menține, dacă nu și îmbunătăți, productivitatea în sectorul agricol. Deci, eh, țin să mai spun ceva gândindu-mă mai ales la producătorii de cereale care, eh, spre exemplu, folosesc date cum ar fi higrometrie, deci rata umidității din atmosferă, deci, bazându-se pe astfel de date științifice de precizie, pot modula uh, cantitățile de pesticide sau produse fitosanitare aplicate. Și asta le permite, de exemplu, să reducă dozele utilizate de 10, cu 10-20%, etc. Și, deci, mi se pare că, iată, e doar un exemplu de progres posibil. Și, în mare, cred că, da, se poate produce mai mult și în mod mai durabil. Mulțumesc! pani ähm, Mulțumesc foarte mult, a fost uh, foarte interesant ceea ce ne-ați spus. Ați uh, consemnat că agricultorii ezită în a investi în tehnologii noi. Evident că este vorba aici și de randamentul unei investiții. Dacă vreau să fac o investiție pentru intensificare, adică pentru o creștere a producției, pentru a putea vinde mai mult, trebuie ca prețul să fie acoperitor și aici nu trebuie să ezit. Însă, dacă vorbim de intensificare, trebuie să avem în vedere și unde ne vindem produsele dacă producem mai mult, care este situația pe piață. Eu cred că nu trebuie să discutăm în Europa de o intensificare a producției, pentru că în parte avem ă, piețe preaglomerate Și atunci intensificarea nu reprezintă o șansă dacă nu despun și de piața corespunzătoare. Apoi ați ă, comparat intensificarea cu emisiile, acolo unde putem interveni, din punct de vedere a mediului, dar vă întreb dacă ați analizat și calitatea solului um, care pentru că dacă fac măsuri de intensificare, atunci și calitatea solului se modifică. Ați analizat și uh, evoluția la nivelul calității solului sau uh, doar emisiile? Mulțumesc, uh, domnul Bogovic. Najlepša hvala za zelo zanimivo studio, ki je mislim da tudi dobro izhodišče za Mulțumesc pentru acest studiu foarte interesant. Cred că reprezintă un foarte bun uh, punct de plecare pentru viitoarea planificare și pentru viitoarea politică agricolă comună. La prima vedere, Durabilitatea și intensificarea reprezintă două lucruri diferite, dar iată că pot fi atinse simultan cu noi cunoștințe, cu noi tehnologii, ceea ce înseamnă că se poate crește productivitatea simultan cu o creștere a sustenabilității, a durabilității. Ați uh, spus că avem nevoie de mai multă cunoaștere dacă vrem să practicăm agricultură durabilă în viitor. Pentru că și agricultura trebuie să devină o parte a economiei circulare. Am consemnat un aspect foarte important în acest studiu și, în opinia mea, reprezintă o mare problemă în Uniunea Europeană. Și anume, este vorba de uh, de localizarea agricultorii spre, spre nord-estul Europei. Ați uh, arătat în grafic uh, producția și de aici rezultă clar că nordul Europei are uh, un mare succes, aici producția crește, spre deosebire de Europa de uh, Sud sau cu țările de tranziție și cred că trebuie să ne gândim uh, aici, uh, pentru că dacă ne uităm la intensificare, constatăm că aceasta se află la un nivel mult mai ridicat în nordul Europei în comparație cu sudul sau estul Europei și de aceea trebuie să avem grijă să susținem agricultura durabilă agricultura integrată, dar în același timp trebuie să creăm condițiile pentru ca productivitatea să sporească și în țările din sudul Europei și în țările de tranziție. Eu sunt din Slovenia și acolo deseori constat că multe din măsurile PAC sunt foarte bune, dar productivitatea scade dramatic. Și deseori ai impresia că pe, în prim plan uh, nu stă producția, ci utilizarea terenurilor. Însă susțin ceea ce ați spus și cred că trebuie să susținem și agricultura de precizie, tehnologiile noi, tehnologiile moderne în agricultură și în zona rurală în ansamblu. Și de aceea trebuie să includem și în PAC măsuri cu care să stimulăm o mai mare mobilitate în agricultură și trebuie să facem și această legătură între productivitate și cerere. Astăzi discutăm de sate inteligente și așa mai departe, care reprezintă răspunsul necesar pentru ca să stimulăm și tinerii să intre în agricultură, pentru ca agricultura să poată deveni durabilă. De asemenea, trebuie să evităm și problemele în lanțurile de magazine și de aceea avem nevoie și de o vânzare directă. Vă felicit pentru acest studiu. Cred că ne aduce răspunsuri foarte bune de care vom ține cont pe viitor. Mulțumesc! Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėja, iš tikrųjų labai ačiū Jums už. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu pentru această prezentare pe marginea acestui studiu. Un studiu care cred este cu adevărat un pas important și ne permite să avem o perspectivă rațională asupra situației din UE și apoi la nivel de țară, chiar inclusiv și pe la nivel regional, pentru că da, constatăm că sunt zone și state membre care au au înregistrat progrese mai mari și altele nu prea. Deci, e foarte important să ne dăm seama că există aceste discrepanțe mari între regiunile geografice, între nord și sud, între vest și est, între vechile state membre, noile state membre. Deci, variațiile sunt mari. Asta poate sugerează și faptul că politica PAC, până la urmă, nu poate să fie una singură și complet uniformă uh, pentru toate regiunile și toate situațiile, pentru că nu poate fi așa dacă vrem să rezolvăm și aceste discrepanțe. Cred că mi-ați spus chiar dumneavoastră că că statele membre uh, dispun de uh, o serie însemnată de competențe în domeniul politicii agricole, însă și asta duce la diferențe, dar poate că pe viitor, la un moment dat, ne putem gândi la uh, o politică mai bine coordonată la nivel european pentru a reduce acele discrepanțe. Sau, nu știu, în orice caz e o întrebare de ce credeți dumneavoastră că aceste discrepanțe sunt atât de mari? Să ne gândim, spre exemplu, la situația din țările eh, din Est. De ce a scăzut atât de mult eh, suprafața cultivată și productivitatea? Eh, până la urmă, trebuie să știm mai întâi care sunt cauzele, dacă e ca într-o zi să putem rezolva și problemele acestea. Deci trebuie să începem prin a înțelege corect uh, cauzele inițiale ale uh, acestei situații. V-ați referit, uh, spre exemplu, și la situației, uh, să zicem, din vest, dar, până la urmă, cheltuielile care se confruntă fermierii, să zicem, din Olanda, nu sunt foarte diferite de cele din Lituania, să zicem. Deci, de ce o diferență atât de mare? Oricum, trebuie să ne amintim cu toții că, practic, până în anii 90, uh, agricultura a fost un sector în mare parte ignorat. Însă, e adevărat că în anumite state din, din vest există o tradiție mai îndelugată de cercetare specifică în agricultură, lucru care nu s-a întâmplat uh, și în țările din Est. Deci, da, poate că mm, dacă ne gândim la ce menționați privind inițiativa europeană pentru parteneriatul european pentru inovație, poate că aici ar trebui într-adevăr să existe mai multe proiecte bine orientate în uh, acest domeniu al uh, inovării în agricultură. Deci ne-ați menționat chiar dumneavoastră câteva proiecte de succes în țările de jos, în Danemarca și cu asta ajung și la discrepanțele foarte mari de până la trei ori între veniturile pe care le au agricultorii din est și cei din vest. Uh, în vreme ce investițiile sau costurile nu sunt atât de diferite. Deci vedem că problemele se concentrează în anumite țări cu productivitate scăzută, cu un nivel scăzut de tehnologizare. Și uh, asta în contrast cu țările care au o tradiție mai îndelungată de uh, cercetare și de sprijin față de agricultură. Și uh, un alt aspect uh, care constituie o diferență foarte mare, uh, lipsa sau nivelul de prezență scăzut a organizațiilor interprofesionale, a organizațiilor de producători în țările din Est și de aici, sigur, o um, uh, mai uh, slabă coordonare a politicilor de formare. Și încă ceva doream să menționez cu Uh, câțiva ani în urmă uh, s-a renunțat la politica cotelor pentru lapte. Așa să vă întreb cum, care credeți că a fost impactul uh, acestei schimbări de politică asupra zonelor rurale, asupra productivității, asupra atractivității acestor, acestei meserii, acestui sector pentru tineri? Pun întrebarea pentru că Totuși, dacă ne gândim la modul general, în orice sector, în definitiv, până la urmă, dacă nu avem certitudini, măcar perioada de 50 ani, cine vrea să se implice, cine vrea să investească? Așa că, în concluzie, cred că acest studiu mi se pare mm, foarte bine structurat și poate că ar merita să fie prezentat, difuzat pe o scară cât mai largă, de ce nu și parlamentelor naționale pentru că e important să se cunoască această situație. Mulțumesc. Nie ograniczam czasu discuției, ale proszę nie Pani... Nu v-am limitat timpul, dar vă rog, nu vă, ex- vă întindeți foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, mă vă felicitări pentru prezentarea acestui studiu care oferă informații extrem de interesante. Eu aș menționa două aspecte. În concluzii apare faptul că este necesar un dialog mai bun între toate părțile implicate pentru ca politica agricolă uh, și obiectivele să coincidă. Un dialog mai bun între mm, agricultori, oameni de știință, întreprinderi și oameni politici. Câteodată avem sentimentul că unii actori sunt cei buni și alții sunt cei răi. Mie mi-ar place să uh, văd cum se poate facilita acest dialog între părți. A doua întrebare. Câteodată noi solicităm să se ia măsuri pentru inovare și cercetare, pentru că într-un sector ca acesta sau ca oricare altul care nu investește în cercetare și inovare nu are viitor. Și cu toate acestea, vedem că a, a, există o respingere socială și în acest a, Parlament în fața a, inovării. Că există o anumită Uh, respingere față de inovare. Unii se opun multor rapoarte științifice și acest lucru mă îngrijorează. Inovarea trebuie să fie susținută, fără îndoială. Trebuie să luptăm împotriva acestei respingeri uh, față de noile inovații, noile cercetări, care aduc uh, elemente noi. Această respingere uh, nu este bună pentru viitor. Cum putem să um, avem un dialog mai bun între părți și uh, cum se poate aduce munca oamenilor de știință mai aproape și în beneficiul societății. Vă mulțumesc, doamna Kadenbach. Uh, Mulțumesc foarte mult. Nu am putut uh, fi de la bun început la prezentare da. și poate că anumite întrebări și-au găsit deja răspunsul în prezentarea dumneavoastră. Pentru mine există două nivele. O comparație a situației de fapt în um, statele membre la anumită dată limită și în anumite studii se arată și evoluția din interiorul unui stat membru pe anumit aspect. Cele două aspecte combinate fac ca citirea acestui raport pentru mine să fie ceva mai dificilă, pentru că dacă compar state membre între ele, văd că un stat membru evoluează mai bine, dar acest lucru nu îmi spune uh, nimic despre evoluția în timp. Dacă acel stat membru s-a a evoluat mai mult în anumit aspect uh, în ultimii ani sau această um, schimbare se datorează faptului că s-a plecat de la o valoare de referință diferită, de la alt nivel. Nu știu dacă am reușit să formulez clar. Întrebarea este ce compar? Doi elevi, deci două state membre, la același moment în timp sau compar procese, evoluții? pani. Bun. Nu mai avem intervenții. Dacă îmi dați voie, intervin și eu. pentru a vă spune care este viziunea mea. Problema utilizării Există probleme cu anumite regiuni. Nu știu dacă am putea să încercăm să vedem ce se face în legătură cu fiecare regiuni și cum se pot îmbunătăți lucrurile. De multe ori investim în regiuni mai puțin dezvoltate și uh, vedem necesitatea uh, de a crește nivelul de trai din regiunea respectivă. Eu am văzut cum în aceste zone Uh, costă foarte mult să crește acest nivel de trai. Și acest lucru ar putea să fie utilizat și în uh, îmbunătățirea vieții agricultorilor. cum se definește agricultura intensivă? Care ar fi momentul în care se consideră că este nevoie, că este agricultura intensivă, numărul de hectare, de exemplu? După aceea, trebuie să comparăm vechile și noile state membre. În vechile state membre deja s au utilizat timp de foarte mulți ani fondurile PAC, noile state membre au trăit în, printr-o epocă socialistă sau comunistă și au o întârziere de dezvoltare destul de importantă. Din acest motiv, aș dori să vă pun următoarea întrebare. Nu știu dacă nu vi se pare că s-au introdus cam de vreme aceste instrumente în cadrul PAC. Există o serie de alte aspecte, schimbările climatice, accesul la diverse fonduri. Vi se pare că această politică agricolă comună poate să fie dezvoltată în aceste state. Pentru că instrumente sunt uh, și țin cont de specificitățile fiecarei regiuni, de exemplu, din Grecia. Și de aceea susținerea pe care o oferă Uniunea Europeană trebuie să fie una justă pentru toată lumea. De asemenea, există problema agriculturii intensive de care tocmai v-am vorbit, însă dacă vorbim despre o dezvoltare durabilă, în funcție de intensitatea agriculturii, până la urmă este un alt tip de durabilitate. Câteodată nu e aceeași durabilitate în funcție de intensitatea agriculturii. Uh, care sunt mijloacele de producție? Cum se uh, utilizează îngrășămintele? Care este intensitatea? După aceea, problema apei apa va fi un factor care ă, stă în calea dezvoltării. Deja reprezintă un asemenea factor dacă ne gândim la calitatea recoltelor și a solurilor, multe state din Uniunea Europeană nu vor să vorbească despre aceste probleme, spun că este vorba de o problemă națională, însă mie mi se pare foarte important să discutăm despre aceste teme în același timp în care discutăm de problema apei. Pentru că uh, trebuie făcute multe lucruri pentru ca terenul să fie cultivabil până la urmă. Uh, mi-a făcut mare plăcere să ascult intervențiile dumneavoastră am dori să vă invităm din nou pentru ca deputații să vă pună întrebări și în viitor. în special când vorbim de durabilitate și politica agricolă comună. După aceea, astăzi tocmai am votat uh, raportul Omnibus în legătură cu politica agricolă comună. Închei, nu înainte de a vă spune că am discutat despre producția agricolă. În 2015 s-au folosit anumite date și poate am indus în eroare pe agricultori. S-a spus că producția agricolă va crește cu X% și nu s-a întâmplat acest lucru. Bun. putem să discutăm ace- despre aceste aspecte și la coordonatori, pentru că în viitor poate ar fi util să ne alăturăm echipei de analiză a comisiei uh, la studiu, cu acest studiu care ni s-a prezentat în această dimineață. Nu, nu doresc să faceți ceva, vreau doar ca în viitor să uh, putem să facem ceva și să uh, uh, colaborăm mai bine și dumneavoastră sunteți experți. Eu am vorbit foarte mult timp, uh, s-au pus foarte multe întrebări, însă cum avem timp la dispoziție, mi-am permis să intervin puțin mai mult timp. Așadar, acum îi dau cuvântul, dau cuvântul din nou experților. Știu că nu Uh, știu că puteți să vorbiți chiar și 40 de minute, însă aveți cuvântul. Aveți cuvântul pentru a răspunde la întrebările adresate. Grazie, grazie molto per tutte. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările și observațiile pe care le-ați formulat. N-am de gând să folosesc 45 de minute și voi răspunde foarte pe scurt. Unul dintre punctele care au fost ridicate în discuție se referă la intensificare și la ceea ce înseamnă, de fapt, până la urmă. Am încercat să arătăm acest lucru în cadrul pe care l-am folosit pentru analiză. Deci o creștere a productivității nu este legată doar de o mai mare utilizare a factorilor, ci și de o mai bună utilizare a acestora. Și aici putem interveni prin intermediul inovării. Pentru că sunt vizate, sunt vizați toți acei factori, precum formarea, renoirea generațională. Deci nu se referă la creșterea utilizării factorilor chimici, ci am vrut să vedem cum anume putem crește eficiența prin care folosim resursele, toate resursele, fie uh, cele pe care le cumpără agricultorii și le plătesc, fie cele de mediu, care nu sunt plătite, dar care au o ridicată valoare socială. Am uh, prezentat doar doi indicatori um, agroambientali, surplusul de azot și creșterea sau reducerea emisiilor de Apoi mai există și indexul pentru păsări ca indicator pentru biodiversitate. Acesta nu l-am inclus pentru că nicio țară nu era o evoluție pozitivă. De asemenea și diversificarea în utilizarea solului. Alegerea indicatorilor a fost legată de uh, importanța lor pentru politica de schimb schimbări climatice, unde aceste aspecte figurează ca priorități, dar și în funcție de disponibilitatea datelor care să poată fi comparabile pentru întreaga perioadă pentru toate aceste țări. Acestea sunt factorii care ne-au dictat alegerea. În ceea ce privește întrebarea cu privire la vârsta și formarea agricultorilor, nu v-am prezentat, dar la pagina 30 din raport uh, sunt prezentate datele cu privire la toate țările din Europa și ceea ce s-a spus e confirmat și de date. Taxarea pesticidelor reprezintă unul dintre instrumentele pe care uh, care a fost adoptat de anumite state membre. Au fost multe discuții, s-a aplicat în Danemarca, de asemenea și în Franța. Sunt politici care uh, sunt revizuite pentru că mm, E dificil, asta și datorită evoluției tehnologice la nivelul pesticidelor, să pentru că e nevoie de o nuanțare continuă a acestor măsuri. În Franța, de pildă, intrările au fost utilizate pentru investiții în favoarea agricultorilor, deci uh, veniturile astfel colectate. Este un aspect foarte important, pentru că întâi se prelevă niște fonduri care ulterior se restituie în scopul uh, unor măsuri uh, care vin să îmbunătățească modalitatea în care se practică agricultura. În ceea ce privește biocarburanții, atunci când am vorbit de economia circulară, am făcut trimitere și acest lucru. În Europa, din fericire, nu se mai vorbește de producția de etanol din culturi agricole de prima generație. Dar și de inovare tehnologică care ne permite creșterea eficienței utilizării resurselor, încheind astfel cercul utilizării resurselor. Un mai bun dialog între părți. S-a făcut referire la acest lucru. Un mai bun dialog între cercetare, politică și agricultori. V-am dat exemplul grupului Focus din cadrul Parteneriatului pentru Inovare. A fost un mare efort să se colecteze cele mai bune energii științifice la Bruxelles pentru a discuta aspectele prioritare ale inovării tehnologice. Aparent, rezultatele acestui efort uh, nu au fost uh, răsplătite și la nivelul grupurilor operative, unde, căutând o abordare care să plece de jos și nu se pune nicicum în discuție acest demers, se reiau lucrurile de la zero, de jos. Vorbim de un instrument inovator, dar cu un mare potențial. În acest sens, uh, Comisia Agri am constatat că a redactat un alt raport în această privință, care cu siguranță este mai detaliat decât al nostru. Au fost multe întrebări, mi-am luat uh, notiță. Poate că Roberto dorește să intervină în ceea ce privește revizuirea PAC. Da, aș putea adăuga ceva de ordin general în ceea ce privește reformele PAC. S-a spus că un lucru important uh, se referă la schimbările continue care apar în politică și care duc la un climat de incertitudine pentru agricultori. Acest lucru e valabil și mm, pentru a înțelege impactul relativ a unor instrumente. Noi vorbim astăzi de reforme după 2020, dar în fapt avem doar câțiva ani de aplicare a actualei politici și de aceea nu știm care din instrumente pot avea un impact mai amplu asupra agriculturii, în special cele inovatoare. În ceea ce privește intensificarea agriculturii, sigur, impactul poate fi foarte diferit agricultura integrată, pe filiera agroalimentară. Există pe de o parte și mai există și agricultura marginală, agricultura de subzistență, unde mm, agricultorii sunt în vârstă, nu e asigurată schimbarea de generație. De aceea trebuie să de definim cine sunt destinatarii inovării și cum anume aceste inovări și noi tehnologii pot să ajungă la toate întreprinderile. Asta și pentru că funcțiile agricultorilor în ziua de azi au fost mult diversificate, au fost uh, adăugate și alte funcțiuni în întreprinderile lor, nu doar uh, simpla producție și de aceea și ei trebuie să fie pregătiți pentru această diversificare. Aș spune că sunt principalele elemente pe care am vrut să le adaug. În ceea ce privește instrumentele PAC, am spus că astăzi politica agricolă comună oferă o gamă întreagă de instrumente uh, pe care statele membre le pot utiliza pe teritoriul lor. Este o oarecum o îmbogățire a politicii agricole comunitare. Și nu trebuie să le privim ca o provocare, ci ca o valoare adăugată, astfel încât instrumentele să fie mai adaptate la realitățile din teritoriu și a reuși să punem în valoare întreg potențialul, fără a genera conflicte sau compensări între anumite măsuri. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Mai dorește și altcineva să intervină? Nu? Acestea fiind spuse atunci, Ne apropiem de sfârșitul acestei reuniuni. Vă mulțumesc din nou experților. și uh, felicitări experților care au colaborat la acest studiu. La, această, la acest subiect vom reveni în viitor. Vedem și ce ne va spune Comisia Europeană. Ne vedem înainte de vacanța de vară. Însă să vedem ce uh, indicații primim din partea Comisiei. Mulțumim așadar din nou experților și la diverse, la punctul 12 de pe ordinea de zi nu avem nimic deocamdată. Următoarea noastră reuniune va avea loc la Strasburg în data de 15 mai, cred că este luni, Unii spun că nu este bine să avem aceste reuniuni la Strasburg, însă nu avem de ales. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. O după masă plăcută în continuare. Și, după cum știți, am terminat această ședință dimineața, deci nu în această după masă avem trial, diverse trialoguri și de aceea am încercat să terminăm totul în această dimineață. Mulțumim! Mulțumim,